în Statele Unite, oriunde, știți foarte bine că trebuie să respectați reguli. Toată lumea are drepturi uh, umane, bineînțeles, iar drepturile omului le are oricine. Pentru că toată lumea însă care vrea să intre undeva trebuie să și respecte legile țării respective. E adevărat că refugiații care vor să-și protejeze familia să fugă de moarte trebuie să se aplice tratatele, dar dincolo, în, în celelalte situații, există uh, o situație, există frontierele externe care trebuie protejate, altceva este o utopie, este foarte frumos, dar nu rezolvă în niciun caz problema, nu este sustenabil pe termen lungi, eu, aș, eu cred că dumneavoastră trebuie să înțelegeți această distinție. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu aveți posibilitatea să puneți decât un singur întrebare cu cartonașul albastru și acum are cuvântul domnul Noizer de la SCD. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Eu vreau să vorbesc de acei oameni care deja au fost primiți la noi și avem o situație de urgență umanitară, mă refer mai ales la situația pe insulele Elene. Avem nevoie de acțiune hotărâtă, o cere ONU de la Uniunea Europeană și de la Grecia. Eu cred că este o jenă pentru noi toți dacă ONU trebuie să vină să ne ceară să acționăm mai ferm. Situația este dramatică și s-a înrăutățit în ultimele 12 luni. Eu vorbesc aici uh, de faptul că situația copiilor este dramatică. O treime dintre cei care sunt primiți în Grecia nu au 12 ani. Și a, uh, situația igienică, de exemplu, este extrem de gravă. Situația în ceea ce privește bolile. Taberele sunt complet uh, suprapopulate și nu putem să mai tolerăm asemenea situație. Avem nevoie de o conferință comună a Comisiei Europene a Greciei, uh, cu guvernul Greciei, a Croației ca președinție și a ONU pentru ca să putem să găsim o soluție umană pentru insulele Elene. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Domnul Hakarainen de la ID are cuvântul acum. Arvoisa puhemies. Cuca... Mulțumesc, domnule președinte. Cine ar fi dispus să-și umple casa cu musafiri pe care nu i-a invitat nimeni. În Finlanda, în nordul țării, noi avem o situație în care 35.000 de refugiați uh, au intrat acolo, s-au numit, au fost numiți refugi, refugiați în 2015. Uh, și rezultatul a fost violuri asupra uh, copilor și tinerilor uh, care au explodat, uh, pur și simplu. Cine a avut control asupra acestui lucru? Eu m-am dus și am verificat frontiera externă în Finlanda și am văzut că 500 de oameni intrau într-o singură zi și toți erau bărbați tineri. Dar în mass media se spunea că e vorba numai de femei și de bărbați. Ei bine, ochii mei nu puteau să mă mintă. Sper că mass media ar putea să vadă și a realitatea la un moment dat. Cine va uh, purta responsabilitatea pentru această situație? Acceptați o întrebare? Aveți o întrebare. O acceptați? Öné a szó, képviselő úr. Aveți cuvântul. Ähm, Mulțumesc. Ați spus că nu trebuie să acceptăm pe nimeni acasă pe care nu l-am invitat. Da, nici eu nu v-am invitat aici, de fapt nici noi nu v-am invitat niciunii aici, dar dumneavoastră aveți dreptul să stați aici pentru că e un stat de drept, pentru că sunt alegeri și dumneavoastră ați fost ales. Și Așa este, avem un sistem uh, de azil unde nu trebuie să invităm pe oameni, ei au drepturi fundamentale și vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți dumneavoastră, cine credeți dumneavoastră că vine aici, pentru că știți că sunt probleme pe lumea aceasta. Chiar credeți că ei nu au trebuie să aibă acces la nicio procedură de stat de drept? Mulțumesc! Da, aveți răspunsul. Acum jumătate de minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vorbim acum despre traficul de ființe umane. E aceeași, uh, ca și, aceeași situație ca și în cazul traficului de droguri, doar că e vorba de și mai mulți bani. Regulile sunt aceleași. Și statul de drept nu înseamnă să, trebuie să, să trebuiască să accepti crimele acestor oameni care nu le pasă de drepturile omului sau nimic altceva. Următorul vorbitor, domnul Băsescu,

Mulțumesc, doamnă președinte. Dezbatem de fiecare dată în acest Parlament despre criza migrației nerezolvată. Și de ce? Pentru că Uniunea Europeană nu dorește să accepte realitățile de la frontiera sa externă și să reacționeze. Vorbim despre cum tratăm așa numiții refugiați, dar hai, ne lăsăm de fapt dictat din partea industriei să ne spună cum trebuie să acționăm față de ei. Nici nu se mai poate mai multă negare de atât. De fapt, nu e deloc uh, greu să rezolvăm problema. Nu mai lăsăm ilegalii să intre, bărcile să se întoarcă înapoi în siguranță de la, loc, la locul de unde au venit. Migranții ilegali trebuie să fie întorși. Dacă e nevoie, trebuie făcută presiune pe țările de origine. Dacă o țară nu dorește să îi primească, trebuie să vină sancțiuni imediate. Pe de altă parte, noi lăsăm cu bucurie orice migrant ilegal să intre în Europa și după aceea, în același timp, e nevoie de o un certificat, uh, de exemplu, pentru noi, pentru fructe și legume, dacă aducem fructe și legume din altă țară. Ce fel de absurditate e asta? Haideți să ne asumăm, în fine, răspunderea în fața cetățenilor pentru că să împiedicăm morții de pe, uh, de, din Mediterană și să terminăm odată și cu ipocrizia aceasta, să închidem granițele. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Deli are cuvântul de la PP acum. Mulțumesc doamnă președintă. Stimați colegi, aceasta este o temă foarte importantă, dar există un aspect pe care l-am neglijat până acum și mai ales colegii de stânga evită acest aspect. Cetățenii greci și bosnieci trebuie să treacă prin această situație de ani de zile și Uh, prin, să treacă prin acest tranzit. Uh, oamenii de acolo nici nu mai pot să mai iasă pe străzi. Eu sunt în Serbia, deci știu cât este de disperată situația. În 2015 erau atât de mulți migranți că nici pur și simplu nu se mai putea trăi, trăi în acele orașe. Uh, în sudul Uniunii Europene situația este și mai rea și Uniunea Europeană trebuie să ofere ajutor țărilor de tranzit din Balcanii de vest. Nu sunt țări bogate, au resurse limitate și locuitorii de acolo au uh, impresia că lumea are grijă numai de migranți. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Șoidrova de la PPE. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnelor și domnilor. Uh, cu ce se confruntă Uniunea Europeană la frontierele sale? Cu o situație excepțională. Situația umanitară a refugiaților în anumite puncte fierbinți uh, la frontieră este catastrofică. Eu însă am vizitat un astfel de punct la Moria și am văzut în ce condiții oamenii trăiesc și chiar dacă acele condiții sunt atât de grele, ei nu vor să se întoarcă uh, de unde au venit, pentru că mulți dintre ei nici nu mai au unde se întoarcă, sunt, mulți sunt din Siria. Sunt oameni din Siria, din Africa, din Pakistan, din Afganistan și cu siguranță asta nu e situația obișnuită pentru care noi să fi fost pregăți, pregătiți. Trebuie să spunem totuși că acum în 2020 Uniunea este ceva mai bine pregătită și sunt de acord cu ce au spus câțiva dintre colegii croați aici, și anume că guvernul croat și uh, grănicerii croați fac ce pot și ei. Ei trebuie să protejeze frontiera externă a Uniunii Europene. Sigur că trebuie să ă, facem acest lucru într-un mod uman și cred că principalul grup vulnerabil aici este reprezentat de copiii neînsoțiți și aceștia au nevoie de cel mai mult ajutor. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Ressler de la EPP. Poștovana podpredsednice, iznimno teški životni uvjeti migranata. Mulțumesc. Doamnă președinte, migranții trec prin condiții foarte grele, dar este greu și pentru populația locală și aceasta este o dovadă faptului că nu suntem pregătiți să gestionăm migrația. Vedem care sunt imaginile care ne parvin din Grecia și uh, la granița terestră a Uniunii Europene. Asta nu afectează aceste, doar aceste țări, ci și toată Uniunea Europeană. Croația și-a, alăta, și-a arătat solidaritatea în, în anii 90 atunci când a acceptat un milion de refugiați și oameni fără adăpost, dar au fost uh, Uh, și acuzații de rele tratamente la adresa migranților, dar poliția croată salvează migranți și protejează granița și uh, îi protejează pe migranți de situații uh, care le pun viața în pericol. Croația și Uniunea Europeană nu trebuie să cedeze presiunilor politice care au fost evidente în cadrul acestei dezbateri și trebuie să avem o politică eficientă de protejare a granițelor. Mulțumesc! Am încheiat astfel dezbaterea. Șapte persoane s-au înscris la Catch the Eye. Am închis lista și vom asculta pe toți șapte. Luis de Veza din partea socialiștilor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte că ne-ați dat voie tuturor să ne exprimăm în această dezbatere atât de importantă. Cred că este foarte clar în urma acestei dezbateri că această temă este una care ține de apărarea drepturilor fundamentale la granițele Europei. Și de ce discutăm aceste lucruri? Pentru că drepturile sunt încălcate nu doar la frontiera între uh, Croația și Bosnia, ci și peste tot. Și în mod evident că nu ne ridicăm la înălțimea valorilor noastre și a obligațiilor noastre juridice, după cum a spus și colegul meu, Lopez Aguilar, doamna Catipiri și doamna uh, Ioveva și colegii de la alte grupuri. În mod clar atunci când vorbește Consiliul despre traversări ilegale. Dar ce se întâmplă atunci când cineva vine la uh, graniță, nu poate să depună cerere de azil fix acolo. Atunci cum putem să vorbim despre o trecere ilegală a frontierei? A, sau atunci când nu permitem să se depună cerere de azil la, la ambasade și la consulate, cum să se prezinte, cum, adică ne atrage atenția faptul că lumea se prezintă uh, și cere azil la, la frontieră. Vă rog Consiliul să-mi răspundă. Köszönöm szépen, kérem, őrizzék meg. Mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos să respectați uh, demnitatea Parlamentului European. Doamna Zovco de la PPE. Intervenție fără microfon din sală. Verschieben sich immer weiter nach hinten. Lucrurile se tot uh, întârzie. Eu zic că ar trebui să conduceți uh, ședința aceasta și să tăiați după un minut, pentru că așa nu funcționează cum conduceți dumneavoastră. Intervenția s-a auzit de la mijloc, la început a fost fără microfon. Președinta, vă rog, aveți cuvântul, do- doamnă. Cum spuneam, pentru mine este un subiect foarte emoțional. Eu vin din Bosnia-Herzegovina, am trăit războiul, am fost la rândul meu un refugiat și o să încerc să-mi citesc uh, uh, discursul, pentru că nu vreau să mă enervez și mai tare din cauza oamenilor care abuzează această situație. Pentru Săptămâna trecută la Zagreb, uh, ministrul de interne bosniac a cerut ajutorul Republicii Croația și a spus că această criză a migrației din Bosnia-Herzegovina nu mai trebuie tratată doar ca o criză umanitară, ci ca una de securitate. Țara are nevoie urgentă de peste 400 de grăniceri suplimentari. Din cei 40 de milioane alocați din ajutor european, doar 7% sunt bani pentru susținerea instituțiilor locale în Bosnia-Herzegovina. Instituțiile locale au uh, suportat cea mai mare parte a poverii de la începutul crizei migranților. Singurii care profită de această criză sunt traficanții de ființe umane. Poliția croată a, a arestat 25 de ei numai anul acesta. Ei sunt atât de periculoși încât uh, uh, oficialitățile americane au spus că America își va tăia asistența pentru Bosnia-Herzegovina dacă nu se uh, schimbă situația. Bosnia-Herzegovina este o țară fragilă. Se închide microfonul vă rog să, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că este important să respectăm uh, regula de un minut. Acum uh, colegul Marina de la GUE. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Știm că se încalcă drepturile omului la granițele europene și mai ales există și un pushback foarte violent din partea autorităților croate. Uh, aceste locuri din Bosnia și Croația sunt uh, puncte critice și dar situația este asemănătoare și la granița între Franța și Italia sau granița sudică a Spaniei, unde există pushback foarte des. Acum o lună, uh, um, pasa de coastă spaniolă a trimis înapoi migranți la o oră după ce au ajuns în Spania. Uh, trebuie să ajungă această situație în fața CEDO și trebuie să spunem că paza de coastă și agenții de frontieră nu pot să încalce drepturile omului. În plus, instituțiile europene trebuie să faciliteze munca celor care uh, uh, salvează oameni pe mare, așa cum am văzut în cazul din săptămâna aceasta. Mulțumesc foarte mult! Domnul Glavac de la PP. Doamna Glavac. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna vicepreședinte. Una dintre cele patru priorități ale președinției croate ale Consiliului Uniunii Europene este Europa care protejează prin întărirea securității interne pentru cetățeni și printr-o protecție mai eficientă a frontierelor externe. Croația ține o abordare eficientă și umană a fenomenului migraționist și a rutelor de migrație. Uh, țara mea are cea mai lungă frontieră externă din Uniunea Europeană și frontierele noastre sunt și vor rămâne deschise, nu vom construi uh, baricade sau sârmă ghimpată, gardurile sârmă ghimpată. Vreau să subliniez însă că Acțiunile uh, întreprinse pe frontiera croată respectă complet legislația europeană și regulile și standardele internaționale. Croația uh, se confruntă zilnic cu un flux de oameni care nu vor să rămână în țara noastră, ci vor să ajungă în Europa de vest. Uh, trebuie să înțelegem că uh, problema migrației nu afectează o singură țară, ci întreaga, ci întreaga Uniune. Atitudinile noastre politice nu trebuie să fie aceleași neapărat, dar trebuie să fie umane. Vrem migrație legală și umanitatea înainte de toate. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Următorul vorbitor este doamna Arena de la Socialiști și Democrați. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Dreptul de azil nu este o alegere, ci este o datorie, o datorie care decurge din convențiile internaționale și din statutul refugiaților, care se bazează pe principiul de nereturnare, non refulmo. Și toate statele membre, inclusiv Croația, se bazează pe ele. Iar articolul 2 al tratatului spune că Uniunea Europeană se bazează pe respectarea și democrația, demnitatea, uh, Uh, fiecăruia și deci gestiunea frontierelor trebuie să se facă în conformitate cu tratatele și cu angajamentele internaționale. Totuși, pentru a limita fluxul migratoriu, statele membre și Uniunea Europeană n-au respectat acest cadru legal și au externalizat gestiunea frontierelor externe prin acorduri bilaterale cu anumite țări care nu îndeplinesc condițiile materiale, dar nici legale pentru a asigura protecția migranților. Toate rapoartele și toate mărturiile ne spun că condițiile nu sunt respectate și de aceea vă pun o întrebare. Credeți că statele membre de astăzi sunt, uh, respectă Convenția cu privire la statutul refugiaților și dacă nu, ce doriți să faceți pentru ca ei să o respecte? Și ce doriți să faceți pentru ca să nu mai sub, dați în uh, subtratare în Turciei și în uh, subcontractare Turciei și în altor țări Uh, toate aceste obligații care decurg din păzirea frontierelor. Mulțumesc, președintele, mulțumesc. Domnul Kirtos are cuvântul acum uh, de la PP. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc întâi de toate Comisie pentru eforturile pe care le depun pentru refugiați și migranți. Totuși, am ajuns la un punct uh, în care ne dăm seama că trebuie să schimbăm regulamentul Dublin și să tratăm mai omenește migranții și refugiații. Trebuie să schimbăm regulile și să partajăm această povară și să nu lăsăm doar uh, țările de la frontieră să suporte tot. Îmi dau seama că este dificil din punct de vedere politic. Multe țări sunt încă în șoc după criza din 2015-2016, dar este singura metodă de a avea rezultate. De asemenea, prim-ministrul Greciei a propus ca 4.000 de minori neînsoțiți să fie distribuiți în Uniunea Europeană și cred că ar trebui să avem o reacție mai bună. Deci, vă mulțumesc foarte mult, ultimul vorbitor. Doamna Pereira. Mulțumesc. Uniunea Europeană, care zice că este marea apărătoare a drepturilor omului, a alimentat una din crizele umanitare cele mai mari din uh, din timpurile acestea contemporane. Criteriile restrictive și neumane sunt create din ce în ce mai mult pentru a putea să îi lase pe unii și să îi abandoneze pe alții. De fapt, taberele sunt de fapt, lagăre de concentrare, cu condiții degradante pentru cei care sunt în ele. Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi pentru a se schimba acest concept de Uniunea Europeană ca fortăreață și trebuie să nu mai continuăm acordurile care, cu, cu Turcia și cu Libia care nu sunt decât uh, uh, nocive pentru, aceste, pentru Uniunea Europeană. Trebuie să încercăm să avem politici pentru migrație și nu tot timpul parteneriate bilaterale. Trebuie să fie uh, inclusive aceste reguli pe care le creăm și să țină cont de fluxurile migratorii. Spunem încă o dată, aș dori să spun încă o dată că trebuie să terminăm cu agresiunea presiunea împotriva țărilor terțe și trebuie să respectăm dreptul internațional în domeniul migrației. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președinta. Iar acum aș dori să vă spun că am terminat procedura Catch DI și acum are cuvântul doamna comisar Dali. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru intervenții. Înțeleg din această dezbatere că respectul pentru drepturile fundamentale, inclusiv principiul uh, de non-respingere, non-refoulement uh, a oamenilor, este o prioritate pentru toată lumea și indiferent de situația Uh, persoanelor, dacă sunt în interiorul Uniunii sau în afara Uniunii. De asemenea, sunt de acord că nu trebuie să existe nicio violență împotriva refugiaților. Asta nu poate fi subliniat uh, de ajuns de mult și trebuie să ne asigurăm că sunt măsuri suficiente pentru a uh, rezolva problemele celor mai vulnerabili, mai ales copiii. Grănicerii și poliția trebuie să-și facă datoria respectând complet drepturile fundamentale. Asta este un lucru foarte clar am uh, revizuit uh, legislația noastră pentru a ne asigura că există elemente de siguranță care să intre în uh, funcțiune în, în momentul încălcării drepturilor fundamentale. Este important ca aceste mecanisme de siguranță să funcționeze. Din partea noastră, economia va continua să monitorizeze respectarea, conformitatea situației de la frontiere cu legea europeană. Uh, vom continua să avem uh, angajamente cu partenerii noștri și cu țările vecine, mai ales din Balcanii de Vest, pentru a oferi asistență migranților din terțe țări, pentru a evita ca aceștia să cadă în mâinile uh, rețelelor de traficanți. În ce privește întrebarea pusă de domnul Hazmani, Comisia de asemenea consideră că principalele provocări la frontierele externe sunt legate inerent de, cu cele din uh, situațiile pe care statele membre le au, situațiile lor interne, așadar. Deci aceste provocări trebuie adresate împreună. Multe dintre chestiunile pe care le-ați invocat, cum ar fi uh, uh, eliminarea de gradul 2, cooperarea cu țările terțe, controlul frontierei și toate celelalte, sunt într-adevăr elemente cheie care trebuie abordate în noul pact privind migrația Migrația este printre cele mai semnificative provocări cu care s-a confruntat Uniunea Europeană în ultimii ani. Uh, nu putem să rămânem uh, inactivi și să nu reacționăm la suferința migranților de la frontierele noastre. Trebuie să avem o înțelegere comună asupra modului în care, în mod colectiv, gestionăm realitatea migrației. Trebuie să colaborăm ca să abordăm acest fenomen care nu va dispărea și trebuie să o facem cu respectul demnității persoanelor implicate. Ne bazăm pe suportul nostru. Vă mulțumesc. Și acum megadnám a szót Mulțumesc foarte mult, dau acum cuvântul doamnei Brâniaț, care reprezintă Consiliul. Thank you. Mulțumesc, stimați ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Fără îndoială că situația de la granițele noastre externe trebuie gestionată în mod eficace și oportun. Ne-am luat angajamentul să îmbunătățim condițiile de recepție pentru migranți, mai ales cei vulnerabili. În termen general, aș dori să repet că președinția croată dorește să se concentreze pe o abordare cuprinzătoare. Vom asigura acțiuni coerente la nivel european, printr-un control mai eficient al granițelor externe și măsuri a externe uh, consolidate. În ceea ce privește uh, acuzațiile de pushback și situația la graniță între Croația și Bosnia, după cum știți foarte bine, eu reprezint președinția Consiliului, nu țara mea, dar Aș dori să vă răspund pentru că mi se pare că Croația a fost tratată în mod nedrept. Vă asigur că în Croația există zero toleranță pentru uh, uh, violență în toate domeniile. Luăm foarte în serios toate acuzațiile de violență din partea poliției. Nu există toleranță pentru uh, măsurile coercitive folosite în mod ilegal de către poliție împotriva populației, uh, și luăm în serios și uh, acuzațiile de orice infracțiuni comise de poliție. Toate aceste acuzații sunt investigate de către Ministerul de Interne. Poliția croată respectă drepturile fundamentale, siguranța și demnitatea migranților, respectând în același timp dreptul european și cel internațional. Da, suntem un stat membru nou, dar respectăm codul frontierelor Schengen și ca atare Uh, prevenim migrația ilegală și protejăm frontierele. În ceea ce privește reforma sistemului de azil, aceasta uh, este o prioritate a noastră să uh, gestionăm această problemă din perspectiva frontierelor și să găsim o soluție cuprinzătoare. Am muncit foarte, au muncit foarte mult președințiile anterioare și noi dorim să continuăm aceste eforturi împreună cu noua comisie. Vom avea vom da dovadă de solidaritate și de responsabilitate și uh, vom respecta noua agendă strategică a Consiliului. Sperăm că în noul pact pentru migrație și azil va merge tot pe această linie și așteptăm lansarea acestuia din partea Comisiei. În ceea ce privește situația din Grecia, avem parte de evoluții pozitive. Noul guvern a adoptat un nou cadru legislativ pentru azil și chestiuni um, legate de facilitățile de recepție acesta va intra în a intrat deja în vigoare luna trecută și așteptăm implementarea sa. O politică de azil eficientă este uh, bună pentru gestionarea uh, fluxurilor de migrație și relația cu Turcia. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat astfel dezbaterea pe această temă și putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Un internet mai bun pentru copii. Doresc acum să dau cuvântul doamnei comisar Helena Dali. Vă rog. Thank you, dear President, honorable members. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membri. Dezbaterea de astăzi nu poate fi mai uh, importantă pentru că ieri am uh, sărbătorit în Europa și în întreaga lume pentru a 17 oară ziua unui internet mai sigur, de când, a 17-a sărbătoare de când a fost lansată în 2004. Vrem să ne asigurăm că uh, tinerii și copiii noștri uh, vor deveni niște adulți care au încredere în ei înșiși și care știu să se comporte atât online cât și offline. Să facem internetul mai sigur pentru copii rămâne o prioritate Copiii reprezintă o treime din utilizatorii internetului și se estimează că 800 de milioane de copii folosesc mediile de socializare. De asemenea, dați-mi să vă reamintesc că uh, una dintre prioritățile, principale șase priorități ale politice ale Comisiei este să construim o Europa potrivită pentru epoca digitală, care să permită oricui în Europa, inclusiv copiilor, să beneficieze de tehnologie Uh, în uh, limite sigure și etice. Comisia a fost foarte activă uh, de-a lungul anilor cu acțiuni care merg de la finanțare până la coordonare cu statele membre și inițiative legislative. Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii, strategia generală, este cadrul nou în care vom face internetul un loc în, care copiii și tinerii pot avea încredere. Acesta există din 2012 încă și această strategie a adus la o altă mod suc, cu succes uh, Comisia, statele membre, industria, ITNC uh, pentru a uh, obține soluții începește un internet mai bun pentru copii prin coordonare, autoreglementare și finanțare. Politica noastră se bazează pe Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copiilor, Uh, la care toate statele membre sunt semnatare. O preocupare puternică legată de siguranța uh, copiilor online uh, se simte în toate legislația asta. Directiva prin comerțul electronic, directiva prin combaterea abuzului și exploatării sexuale a copiilor și împotriva pornografiei infantile, directiva privind serviciile media și regulamentul general de protecție a datelor. Toate aceste legi au prevederi de protecție a minorilor online. În planurile de viitor, Comisia va lucra la o nouă strategie cuprinzătoare privind drepturile uh, copilului, mai, inclusiv drepturile online. Strategia ar trebui să includă acțiuni de protecție a copiilor vulnerabili, de protejarea drepturilor online, uh, de a stimula o justiție prietenoasă copiii și de a preveni și lupta cu violența. De asemenea, vom întări și moderniza regulile aplicabile serviciilor digitale și uh, Uh, în întreaga Uniune Europeană, întreaga Uniune Europeană prin uh, actul privind serviciile digitale. Vom începe cu o consultare largă ca să ne asigurăm că avem abordare uh, echilibrată și după aceea vom propune măsuri. Vom colabora cu statele membre pentru a avea o transpunere completă a directivei revizuite privind serviciile media, care include o nouă obligație pentru statele membre să se asigure că platformele de video sharing au creat mecanisme și măsuri specifice pentru a proteja pe minori de conținut nociv online. Aceasta includ mecanisme care permit utilizatorilor să raporteze, să semnaleze sau să, ă, să ă, facă rating pe conținut nociv, ă, să fie transparent, ușor de folosit, să fie un sistem care să aibă procedură de gestionare a plângerilor foarte eficient. De asemenea, directiva revizuită se asigură că datele copiilor colectate de mediile audiovizuale de furnizorii de aceste servicii nu sunt folosite pentru uh, utilizare comercială, inclusiv profiling și uh, țintire uh, cu reclame a copiilor. Mai mult, vom prezenta un plan de acțiune revizuit privind educația digitală ca să le dăm copiilor capabilitățile și competențele necesare pentru a se dezvolta în această epocă digitală. La planul actual de acțiune Vom adăuga acțiuni de outreach către școli pentru a îmbunătăți siguranța online, alfabetizarea mass media și capabilitățile digitale. De exemplu, uh, internetul, campania Un internet mai sigur pentru Uniunea Europeană a atins 13 milioane de europeni în 2018. În 2019, uh, inițiativele Uniunii au implicat 4,2 uh, milioane de oameni și 92% din cele 72.000 de activități au avut loc în școli. Comisia planifică să uh, adapteze și să updateze acest plan concentrându-se pe uh, alfabetizarea digitală cu scopul de a da tinerilor și adulților cap- capabilități de care au nevoie pentru a trăi și a lucra în, în epoca digitală. În ce privește strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii, uh, Comisia a consultat informal principalii eh, stakeholder pentru a evalua relevanța și rolurile acestea. Acești stakeholder eh, includ centrele pentru internet mai sigur, societatea civilă, industria și statele membre. Feedback-ul pe care îl avem eh, acum în acest stadiu preliminar este unul pozitiv. Strategia și abordarea ei holistă sunt în continuare relevante, în ciuda unor riscuri care se manifestă, cum ar fi dezinformarea, ciberbullying-ul, uh, uh, discursul de ură online, uh, transmisia de conținut ilegal și orice posibil adapt, actualizare a strategiei ar trebui să fie suficient de flexibilă încât să ia în considerare schimbările din viitor, pentru că sistemele digitale continuă să evolueze. Tinerii și copiii sunt printre cei mai ardenți utilizatori, utilizatori de avangardă chiar ai acestor tehnologii. Uh, deciziile Comisiei privind pașii următori care trebuie făcuți vor ține seama de rezultatele uh, unui studiu uh, cu privire la implementarea strategiei în statele membre și rezultatele unui proiect pilot al Parlamentului European care susține cooperarea între industrie, hotline-uri și uh, autoritățile din statele membre pentru eliminarea rapidă a materialelor cu abuzuri sexuale împotriva copilor din online și sigur uh, nu, să nu uităm activitatea privind noua strategie asupra drepturilor copilului. Ce putem deja anticipa este că activitatea în acest domeniu va continua să uh, ține un echilibru între nevoia de protecție și măsurile care să dea putere tinerilor și uh, copiilor uh, prin educație atât formală cât și informală. Vă mulțumesc și sunt uh, nerăbdătoare să ascult uh, comentariile dumneavoastră. Președintele, mulțumesc foarte mult. Și acum, în numele grupurilor politice, uh, vom da cuvântul uh, mai întâi PPE. Doamna Copaci, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, doamnă comisar. Peste 90% din adolescenții europeni au acces la internet din casele lor. Este prima generație care nu mai, nu mai cunoaște timpurile cu tehnologia analog. Internetul face parte din uh, lumea contemporană a copiilor noștri, fie că ne place, fie că nu. Tinerii sau copiii își obțin majoritatea informațiilor de pe tablete sau de pe telefoane. Nu mai folosesc uh, prea mult uh, materiale imprimate. Aceasta, sigur, are legătură cu ultimele evoluții în domeniul informației, iar internetul aduce și o egalitate de oportunități pentru majoritatea copiilor, dar pe de altă parte, dezvoltarea internetului și a rețelelor sociale aduc cu sine și câteva riscuri. Nu suntem neapărat gata pentru aceste amenințări, nici noi ca părinți, dar nici copiii. De multe ori, părinții uh, trebuie să găsească singuri soluții atunci când copiii sunt confruntați cu uh, hărțuire pe internet. Aceasta îi afectează și pe cei care sunt uh, făptașii, dar și pe cei care sunt victimele acestor tipuri de comportament. Vedem din ce în ce mai multe victime, copii uh, care sunt dependenți de internet. Sperăm ca și Comisia Europeană, în contextul activităților sale și propunerilor care vor urma, să nu țină cont numai de opinia industriei internetului, ci și îngrijorările părinților și a tineretului și a copiilor. Mulțumesc. că Acum are cuvântul Miriam Dali de la Socialiști. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnă comisar. Avem o emisiune la televizor și într-una din acele emisiuni am făcut un reportaj despre siguranța copiilor online și una dintre colegele mele din echipă s-a prefăcut care 14 ani, a intrat într-un grup de chat public și în câteva ore 30 de bărbați de toate vârstele, cel mai în vârstă avea 68 de ani, uh, au contactat-o, 8 dintre ei uh, și-au trimis informațiile personale, uh, și cinci dintre ei chiar au venit la o întâlnire cu această fată de 14 ani chipurile și în momentul în care au văzut camera au fugit pentru că știau că fac ceva greșit. De ce vorbesc despre asta? Pentru că copiii noștri foarte ușor se pot regăsi în aceste capcane, pot cădea în aceste capcane fără să-și dea seama. Astăzi am auzit că astăzi copiii au uh, o înclinație naturală spre te- tehnologie, dar deși se pricep foarte bine să umble cu internetul, sunt încă uh, supuși riscurilor din partea uh, furnizorilor de servicii, din partea campaniilor publicitare, din partea platformelor. Interesul superior al copilului trebuie să este treaba și a părinților, și a guvernelor, și a comisiei, pentru că doar împreună putem să oferim un internet sigur pentru copiii noștri, așa cum vrem ca ei să fie în siguranță la școală și pe, uh, pe drum, trebuie să ne asigurăm că sunt în siguranță și pe internet. Mulțumesc! Din partea Renew, doamna Iana Tum. Thank you, Chair. Uh, dear colleagues, Commissioner, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, stimată doamnă comisar. Când s-a anunțat această dezbatere, am spus că doresc să particip la ea. Am fost raportor pe era digitală și educație și raportor din umbră pe directiva aferentă. Și vreau acum să-mi fac temele. A fost destul de dezamăgită să văd că Data trecută, ultima dată în 2011, Comisia a vorbit despre acest subiect și de atunci s-a uitat subiectul. Să vă dau un exemplu. Acum 10 ani aveam o fragmentare mare a pieței, dar acum 10 ani am avut uh, un program prin care statele membre trebuiau să determine ce este bine pentru uh, elevi în domeniul acesta. În 2011 s-a anunțat uh, crearea unui uh, grup Safer Internet pentru copii. Acest grup a avut însă doar trei întâlniri și nu a găsit nicio soluție încă. Trebuie să ținem cont două, de două lucruri. Copiii cresc foarte repede și trebuie să acționăm ca atare. 10 ani înseamnă deja o generație. Și în al doilea rând, nu putem să rezolvăm probleme sistematice prin proiecte, dar exact asta este ce încercăm să facem. Bineînțeles că am adaptat câte, adoptat câteva directive, combaterea abuzurilor sexuale, combaterea instigării la ură și așa mai departe. Dar nu e suficient. Avem nevoie de o abordare completă europeană pentru educația digitală a copiilor nu pe bază de proiecte, ci în fiecare școală, cu profesori buni, cu o programă clară și cu criterii de evaluare foarte clare. Dar ce este clar este că 60% din uh, populație în unele state membre nu au conexiune la internet. Eu cred că trebuie să acționăm, dar să acționăm uh, și să investim uh, în fonduri uh, și nu numai în, să investim în școli pentru ca să se poată pune în aplicare astfel de proiecte, pentru că altfel avem același rezultat. Mulțumesc foarte mult, președinte, în numele grupului ID, domnul Fest. Da. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Când apare cât o prostie sau inepție, cu siguranță Uniunea Europeană apare și ea la orizont. Profesorii, școlile internetul, de fapt internetul duce la o scădere a, con- a concentrării și duce la transformarea copiilor slabi în copii obeji, de asemenea și scade capacitatea de scriere și foarte puțin dezvoltarea creierului se mai poate garanta prin acest internet permanent. Copiii sunt confruntați și cu diverse fenomene precum pornografie, știri false, violență, hărțuire în niciun caz nu aș stimula folosirea internetului de către copii, pentru că chiar și cele mai inofensive jocuri stupide duc la pierderea concentrării și trecerea pe lângă lucruri frumoase. Uniunea Europeană n-ar trebui să creadă că este ajutorul industriei digitale care vrea ca, bineînțeles, consumatorii să fie din ce ce mai tineri. Așa cum îi păzim pe copii de pornografie și de alcool, trebuie să îi păzim și de astfel de instrumente de tâmpire care sunt acestea. Mulțumesc! În numele verzilor, domnul Colaia are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Un internet sigur pentru copii este într-adevăr un lucru vital. Copiii ar trebui să se uh, simtă în siguranță online, ar trebui să rămână curioși, dorni să descopere, să învețe, să inoveze. Totuși, după ce m-am uitat la pagina de internet a Zilei pentru Internet mai sigur, am descoperit cu oroare că în uh, această zi discuțiile se concentrau pe modul în care inteligența artificială poate fi uh, utilizată pentru a identifica și elimina uh, materiale privind abuzul sexual asupra copilor. Noi, ca legislatori, uh, tocmai am discutat despre oportunitățile și pericolele acestei tehnologii. Deci, uh, mi se pare prematur, într-adevăr, să uh, luăm în considerare că inteligența artificială este glonțul de argint care rezolvă toate problemele și uh, mă bucur că doamna comisar a menționat educația, pentru că eu cred că viitoarele inițiative din partea Comisiei legate de un internet mai sigur ar trebui să se concentreze pe educație și pe dezvoltarea uh, capabilităților tehnice ale copiilor, ceea ce n-ar însemna promovarea nevoilor unei anumite companii și a instrumentelor ei, ci încurajarea unor soluții interoperabile și software gratuit. Președintele, mulțumesc foarte mult. În numele GUE, doamna Pelletier are cuvântul. Uh, microfon. Oui. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. 75% din copiii din Europa folosesc internetul. Este un instrument minunat de deschidere asupra lumii, dar este și un spațiu plin de riscuri. Aveți dreptate, doamnă comisar, atunci când spuneți că trebuie să ne protejăm copiii care sunt supuși la riscuri tocmai datorită vârstei lor. Mă bucur că se întețește această luptă împotriva conținutului violent și împotriva slut shaming-ului făcut fetelor. Ați spus, doamnă comisar, că regretați că tinerii nu fac decât să consume pe internet. Aveți dreptate, dar aș merge mai departe. Putem să vorbim despre regulamentul privire la conținutul publicitar care uh, nu arată decât o viziune consumeristă și materialistă asupra lumii. Doamnă comisar, în comunicarea dumneavoastră uh, faceți apel la o lume digitală pentru toți. Este vorba și despre îmbunătățirea condițiilor de acces pentru persoanele cu handicap. Este totuși o ratare a comunicării dumneavoastră. Ar fi trebuit să profitați de ocazie vorbind și despre un, o lume digitală care e favorabilă incluziunii. Mulțumesc! Vă rog frumos să respectați timpul de vorbire. Următorul vorbitor este doamna Spirachi din partea PP. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar. Sunt sigur că știți că jumătate din tinerii uh, între 11 și 18 ani din Europa au fost expuși ori la uh, cyberbullying, uh, ori la fake news, ori la pornografie pe internet. Ca în calitate de ambasador pentru internet mai sigur pentru toți, am organizat ședințe, întâlniri cu uh, tineri, cu elevi de școală în Grecia și am rugat să-mi arate cum se protejează când accesează internetul. De voiție. Rezultatele sunt uh, impresionante. Copiii cam știu despre ce e vorba, dar au totuși nevoie despre ajutorul nostru și uh, asta înseamnă utilizarea tehnologiei, resursele, uh, companiile, compani, companiile care sunt active pe mediile de socializare, care creează aplicații, știu care este materialul problematic, știu cum să găsească și să oprească bullying-ul, de exemplu. Da, deci aici ar trebui să ne concentrăm și asta ar trebui să finanțăm, acest tip de eforturi. În același timp ar trebui să finanțăm eforturi de informare și formare a părinților, profesorilor și mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Benifei, în numele Socialiștilor și Democraților. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru tineri, generațiile tinere, mediul online este un spațiu de viață foarte important. Chiar este un spațiu care ajută să participe și să se emancipeze, așa cum arată și uh, mișcarea Fridays for Future. Totuși trebuie să creăm condițiile pentru ca lumea online să fie una sigură pentru tineri. Unele fenomene sunt în creștere, discriminări de toate tipurile, abuzuri online, răspândirea materialului pornografic, revenge porn, um, hărțuire pe internet și șantaj. Suntem în fața unor încălcări a drepturilor minorilor care duc la traume îngrozitoare. Trebuie să mărim eforturile pentru a lupta împotriva acestor fenomene, pentru a îmbunătăți fenomenele de prevenire, alfabetizarea digitală, educația la o utilizare conștientă a netului și uh, o mai bună înțelegere a conținuturilor putem să și avem uh, instrumente țintite, materiale speciale de combatere uh, țintită a acestor fenomene. Aici la Strasbourg am adoptat un proiect de lege care a fost adoptat uh, în Italia pe cyberbullying, pe ciberhărțuire și care e extrem de importantă. Deci trebuie să facem un schimb de cele mai bune practici. E nevoie de un parteneriat între industrie, societate civilă și legiuitor. E nevoie să ne concentrăm pe responsabilizarea tuturor, pe combaterea tuturor abuzurilor. Nu mai putem să ne permitem uh, o IAX a provocare în care suntem întotdeauna în urma uh, fenomenelor care se întâmplă. Trebuie să fie o prioritate de acțiune imediată aceasta. Mulțumesc! Iar acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului Ressler de la PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În această eră digitală este și mai important să păstrăm drepturile și demnitatea copiilor, să-i protejăm de abuzurile online. Internetul este un instrument foarte puternic, prezintă ocazii enorme, dar și anumite riscuri. Doar cu ajutorul anumitor garanții putem să asigurăm siguranța online a copiilor și să îi protejăm de hate speech, instigare la ură, uh, hărțuire sau uh, reclame țintite putem să obțin, obținem această protecție cu ajutorul decidenților politici și cu ajutorul companiilor din domeniul tehnologic, dar părinții au rolul cel mai important aici, pentru că tot la ei se adre- tot lor li se adresează uh, copiii atunci când au nevoie de ajutor. Deci trebuie să asigurăm un mediu online mai sigur în care copiii Uh, pot să-și îmbunătățească în siguranță educația și să-și îmbunătățească comunicațiile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este domnul Agiu Saliba din partea Socialiștilor și Democraților. Dalli, al chem internet oferi diver... Domnul comisar Dalli, în timp ce, sigur, internetul oferă multe oportunități, trebuie spus că el prezintă și anumite riscuri, mai ales pentru utilizatorii vulnerabili, în special copii în uh, lumea online copiii pot fi și adesea sunt expuși unui conținut uh, ilegal sau nociv și unor comportamente cum ar fi hărțuirea cibernetică, hărțuire sexuală, uh, pornografie infantilă, violență și automutilare chiar. Astăzi, copiii trăiesc într-o realitate digitală complet nouă, care joacă un rol enorm în toată viața, în toate aspectele vieților. Joaca, învățarea, dezvoltarea, socializarea, nu avem suficiente instrumente pentru a-i ajuta pe copii să facă față riscurilor uh, lumii uh, offline. Dar îmi pun problema și întrebarea, avem suficiente instrumente și le oferim capacitatea pentru ca ei să fie în siguranță și fericiți în lumea online? Trebuie să oferim un internet mai bun pentru copiii noștri și să-i pregătim pentru o lume din ce în ce mai digitalizată. Vrem uh, din partea Comisiei răspunsuri urgente și eficiente la aceste amenințări uh, digitale și pentru siguranța online a copiilor noștri. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Purupulos, în numele PPE. Mulțumesc. Ziua Internațională a Internetului a avut loc ieri, dar eu sunt foarte îngrijorat pentru că unul din cinci copii a fost deja expus ciberhărțuirii. Foarte mulți copii au avut acces și la conținuturi uh, problematice sau capcane. Majoritatea copiilor declară că au avut un impact aceste evenimente, un impact psihologic și că s-au simțit uh, izolați mulți uh, părinți lasă copiii să se joace cu smartphone-urile, dar internetul nu este o jucărie. Avem nevoie de o educație care să protejeze copiii în fața astfel de pericole. Trebuie ca întreprinderile și uh, platformele să poată să-i protejeze pe copii. Trebuie și ca um, părinții să fie bine informați, să aibă acces la informații mult mai ușor. Trebuie și să folosim internetul așa încât uh, să poată să fie benefic. E vorba aici de un instrument pe care trebuie să-l folosim, dar să ne și protejăm împotriva consecințelor sale nocive. Mulțumesc! Acum am ajuns la sfârșitul uh, listei vorbitorilor și trecem la Catch the Eye. Am șase persoane care s-au înscris la cuvânt și avem timp să-i ascultăm pe toți. Domnul Negrescu are cuvântul primul din partea SCT

Doamna Lukacevska are cuvântul. Pani przewodnicząca, jak pokazują badania. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Așa cum uh, studiile arată din multe țări, chiar și copii de 10 ani uh, accesează internetul nesupravegheat și nu cred că vom putea opri acest fenomen. Am discutat cu psihologi, psihiatri, aceștia știm cu toții, spun că prea multe ore petrecute pe internet înseamnă că acești copii nu sunt în stare să socializeze corect, nu vor avea suficiente contacte în viața reală cu uh, alți copii de vârsta lor și asta le va afecta dezvoltarea. Deci cred că ar trebui să facem tot ce ține de noi ca să ne asigurăm că toți copiii noștri sunt uh, în siguranță în lumea online și că tot conținutul la care au acces este adaptat vârstelor. Sunt sigur că uh, Eh, sunt multe lucruri interesante pentru tineri pe internet, dar există și problema eh, discursului eh, bazat pe ură, pornografiei, hărțuirei, pedofiliei și mai departe. Toate aceste lucruri sunt acolo, există și de aceea doresc mult succes tuturor acestor inițiative, cum este cea privind un internet mai sigur. Și ziua internetului sigur ar trebui să fie urmată de alte campanii de creștere a conștientizării și de evenimente care trebuie să se concentreze pe nevoia de a uh, avea uh, niște copii în siguranță în lumea online și doresc mult succes Comisiei Europene să facă tot ce uh, ține de ea pentru a avea o lume mai bună pentru copiii noștri. Mulțumesc! Următorul vorbitor este colegul Heiser de la Socialiști și Democrați. Un minut. Internet. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, internetul este problematic. Noi spunem în Slovacia că internetul, ca și focul, este un bun servitor, dar nu este un bun stăpân. Nu putem să permitem internetului să devină stăpânul copiilor noștri. Nu putem să ne înlocuim obligațiile față de copii dându-le o tabletă sau un smartphone. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca internetul să devină un loc sigur pentru copiii noștri și trebuie să prevenim ca ei să poată avea acces la informații uh, problematice, la pedofili, la uh, afaceri care caută astfel de victime. De foarte multe ori, uh, multe contacte sexuale sunt uh, stabilite pe internet și noi, împreună cu părinți, împreună cu școlile, trebuie să pregătim uh, un program pentru educația pe internet în Uniunea Europeană. Internetul este doar un instrument, dar în ceea ce privește educația, școlile și părinții sunt la rând. Mulțumesc! Vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové, o bezpečný... Doamna comisar, dragi colegi, un internet sigur pentru copii este ceva pentru care trebuie să luptăm atât la nivel european cât și național. Nu trebuie să mai descriu toate practicile periculoase care există online, toate riscurile. Uh, sunt de acord cu noastră, doamnă comisar, că uh, directiva revizuită prin serviciile audiovizuale este un instrument uh, bun pentru a îmbunătăți protecția copilor și că noi Uh, membrii trebuie să ne asigurăm că este implementat în uh, statele membre. Uh, cel mai bun instrument este însă prevenția și trebuie să ne asigurăm că acești copii folosesc internetul sigur. Trebuie să educăm părinții, copiii, profesorii pentru a ne asigura că internetul e folosit în acest mod sigur. Și aici vreau să vă Atrag atenția, doamnă comisar, de multe, în legătură cu multe programe dezvoltate de universitățile noastre, de exemplu Universitatea Palat